So, good morning everybody, welcoming those who are here in time. Bună dimineața tuturor, le urăm bun venit acelora care au venit la timp, deși am întârziat deja câteva minute, însă astfel și alți colegi au timp să ni se alăture. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Are cineva vreo observație? Nu văd pe nimeni, atunci adoptăm ordinea de zi. Trecem atunci la comunicările președintelui. Am o serie de astfel de comunicări. În primul rând, s-a făcut progres foarte bun la al șaselea trialog politic la data de 5 iunie a fost o noapte lungă din câte am auzit, așa că progresul înregistrat e bun. S-a făcut progres bun în ceea ce privește activitățile transfrontaliere care uh, acum se recunoaște că pot, poate să existe subfinanțare când există acțiuni transfrontaliere și de aceea trebuie ca situația financiară să fie adusă la normal. Transferul schemelor de pensii la nivel transfrontalier, aici va exista o singură autorizație făcută de statul membru, dar trebuie să existe consimțământul statului membru care face transferul întâi. Echilibrul intergenerațional. Aici ar trebui să se țină cont și de partajarea riscului și a beneficiilor între generații. Riscuri de guvernanță, mediu și sociale. Ei bine, acum trebuie să fie analizate și riscurile în ceea ce privește decizii de investiții pentru toate companiile care ar putea să aibă o cifră de afaceri mare, dar care pot să întâmpine dificultăți pe timp declarația privind pensiile, un, o uh, declarație anuală pentru beneficiari. Aceasta este acum schimbată dintr-o declarație uh, îndelungată într-un instrument mai flexibil, folosindu-se structura propusă de Parlamentul European. Toate acestea se reflectă și în avizul uh, primit de la Comisia Emplem. Mm, cam atât pentru acest subiect legat de IORP. Mulțumim echipei noastre. Comisia de anchetă a Parlamentului European e, e a treia directivă privind serviciile financiare ca Solvency 2, care clarifică faptul că Sper că nu te deranjăm, Sven pentru că vorbim despre secrete de afaceri. Bine să nu se aducă pre, prejudicii articolului 266 din tratat. Mai rămân anumite chestiuni, mai trebuie făcută multă, multă tehnică până se va ajunge la un acord final, însă anticipăm că acest lucru se va întâmpla înainte de sfârșitul lunii iunie. Și mulțumim echipei noastre de negociere. În ceea ce privește reuniunea de azi, uh, avem o audiere publică împreună cu Comisia Emple de la 11 și 15 în această sală și vom reorganiza sala după reuniunea comună cu Emple pentru sesiunea noastră de după amiază unde va veni domnul Draghi vă mai, mai da niște informații în ceea ce privește reuniunea coordonatorilor din data de 15 iunie, un rezumat al recomandărilor și deciziilor, nominații. Nominalizări. Avem raportul în ceea ce privește directiva antispălare de bani, împreună cu Comisia Libe, revine PPE-ului, stabilirea unui program al Uniunii pentru sprijinirea activităților specifice și creșterea importanței uh, instrumentelor financiare, ONG-urilor și altor utilizatori în domeniul serviciilor financiare, merge la vers, bineînțeles, Apoi, dezvăluirea informațiilor privind veniturile. Aici am am cerut să se lucreze pe regula 54, a ajuns la grupul S și de acest raport. Raportul anual bancar ajunge la PPE, Tintec merge la ALDE, astfel încât să știți. Tehnologie financiară sunt pentru ALDE. Apoi avem un aviz sub uh, al, regula 54 pentru S și D. Semestrul european. Președintele va scrie conferinței președinților să ceară că raportul ECON 2 pe recomandările pentru zona euro care se adresează plenarelor din uh, februarie 2017. Cerem aici munca asupra acordului interinstituțional și această muncă să înceapă fără niciun fel de întârzieri. În ceea ce privește asistența financiară, grupul de lucru în acest sens s-a propus o agendă de lucru pentru acest an. Această agenda a fost adoptată și concluziile finale ar trebui să fie adăugate și ele la program. În ceea ce privește BC-ul, două audieri separate vor fi organizate. Prima la început cu ECB-ul și apoi a doua cât de repede posibil unde să fie prezenți și angajatorii. Viitorul dialog economic cu statele membri, avem trei invitații care au fost prima dată trimise în septembrie 2015, invitații pentru Croația, Irlanda și Regatul Unit. Secretariatul a cerut, secretariatului s-a cerut să continue cu aceste invitații. Spania și Portugalia vor fi și ele invitate după pauza de vară. Supravegherea actelor delegate, subiectul pentru 13 iulie. 22 august, 1 septembrie, în ceea ce privește supravegherea, Solvency 2 se va discuta acolo. Și un alt subiect, sper că nu va fi MIFID, sper că înregistrăm progrese pe MIFID astăzi. Apoi, coordonatorii ECON sprijină trimiterea unui scrisori către comisarul Hill, astfel încât să adresăm anumite îngrijorări pe care le avem în ceea ce privește sprijinul pentru IFRS 9. Votul la Econ va avea loc la data de 29 septembrie 2016 și apoi la sesiunea plenară din octombrie 1. Studii în ceea ce privește competiția, coordonatorii au sprijinit o propunere de la grupul de lucru pentru competitivitate să ceară un studiu care să ne dea o privire de ansamblu în ceea ce privește uh, politica de competitivitate și folosirea instrumentelor disponibile pentru competitivitate, cum pot acestea să contribuie astfel încât să se ajungă la o piață internă energetică, având în vedere Uniunea Energetică. Le mulțumesc coordonatorilor. Alte anunțuri, feedback din partea raportorilor și raportorilor din umbră, în principiu va fi menținut votul privind raportul TVA de la 14 iulie și apoi un atelier va fi organizat după pauza de vară, dar înainte de sesiunea plenară. Vot audiere plenară conferințe interparlamentară în ceea ce privește stabilitate, coordonare economică în Bratislava. Astfel s-a hotărât să fie anulată reuniunea ECON de la 17 octombrie pentru că se suprapunea cu Bratislava și vom căuta o dată alternativă. 27 iunie, reuniunea Comisiei s-a căzut de acord că această reuniune va începe la 3.30 și se va termina la 7.30 după amiaza. Acestea au fost anunțurile și acum ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume controlul actelor delegate și al măsurilor de punere în aplicare. Vom avea o discuție în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare sub regulamentul privind MIFID. Așa că dau cuvântul raportorului nostru și raportorul va continua, și va continua limba germană, dacă îmi permiteți. Raportorul lucrează cu germana, președintele în engleză. Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să îl salut pe domnul Tilman Lula din partea Direcției Generale FISMA și Steven Iowa din partea ESMA. Mă bucur foarte mult că ați venit alături de noi astăzi și că ne veți vorbi astăzi despre MIFID. Am stabilit uh, 5 minute pentru fiecare reprezentant al comisiei, apoi raportorul, raportorii din umbră vor lua cuvântul și apoi vom avea și procedura Catch Ca să nu ne mai lungim, îl rog pe domnul Steven Maio să ia cuvântul și să vorbească despre punctele rămase deschise. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, Marcus. Într-adevăr, vreau să discut despre domeniul de supraveghere din cadrul MIFID. Stimați membri ai Parlamentului European, Mă bucur că îmi dați oportunitatea de a discuta cu membrii ECON stadiul în care se află punerea în aplicare a MIFID 2. Această punere în aplicare e esențială astfel încât să ne asigurăm că obiectivele MIFID 2, așa cum uh, au fost uh, stabilite de colegiuitori, vor fi puse în practică. Standardele tehnice pentru Comisie pentru MIFID 2, după ce, a fost finaliza, după ce au fost finalizate sfaturile tehnice pentru 2015. Comisia a anunțat ESMA că vrea să introducă schimbări, ceea ce înseamnă că ESMA se așteaptă ca o mare parte a standardelor să fie sprijinite de comisie fără amendamente. În ceea ce privește ceea ce s-a adoptat în ultimul timp, în ceea ce privește protecția investitorilor, Comisia pare să fi urmărit um, sfaturile tehnice ESMA în mare parte, cele apărute în decembrie 2014. ESMA a mai făcut trei avize pe aceste standarde, pe care Comisia a spus că le va sprijini cu amendamente, în timp ce e de acord cu abordarea în linii mari a ESMA. Astfel se uh, clarifică foarte mult limitele de poziție. Cu toții știm cât de important e ca toate aceste trei avize să fie, să fie închise într-un uh, timp cât mai relevant. Mulțumesc Comisiei Econ pentru scrisoarele din 27, noiembrie, scrisoarele din 27 noiembrie 2015, 7 aprilie 2016 în ceea ce privește standardele, de al căror conținut am ținut cont pe cât a fost posibil atunci când am redactat avizul nostru. Acum, în ceea ce privește titlurile altele decât cele de capital, suntem de acord că trebuie să avem o abordare precaută. Și e nevoie de transparență pentru un asemenea grup de active. De aceea am adoptat standardele privind asemenea titluri. Trebuie să se facă titlu, teste mai stricte, mai stricte de lichiditate. Mai puține obli- obligațiuni vor trebui să se supună transparenței în timp real la început și obligațiile și instrumentele derivate vor trebui să fie transparente pretranzacționare doar dacă au o dimensiune mai mică față de propunerea originală. Comisia a propus să existe niște standarde mai puțin stricte. ESMA ar trebui să facă în fiecare an o evaluare și apoi să treacă la fiecare etapă următoare. Împotriva acestei propuneri, ESMA a propus în avizul său ca toate cele patru niveluri ale etapizării să fie incluse încă de la început, iar uh, trecerea spre măsura următoare e deja plănuită și inclusă. Dacă există circumstanțe adverse detectate de ESMA, atunci se vor fi, vor fi amendate standardele. Noi credem că abordarea noastră oferă claritate și certitudine juridică tuturor celor implicați și va ajuta și în ceea ce privește proiect, uh, supravegherea Parlamentului. Și credem că această propunere a, comis a Comisiei va ajuta în ceea ce privește transparența, deși există întârzieri. Cerințele de transparență se apropie foarte mult de ceea ce există în practică. Există uh, trei procese consecutive în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare. Propunerile ESMA uh, vor da asigurări că și în ceea ce privește tranzacționarea vocală și aici beneficiarii care se află, beneficiarii care sunt la o dimensiune mai redusă vor profita acum de avantaje competitive. Trecând mai departe la standardele privind limitarea pozițiilor, aici am integrat cererea Comisiei, care cred că în linii mari merge mână în mână cu cea a Parlamentului European. Toate acestea apar în standard. Există o, o limit, limita strictă de 2,5%, pare să fie acum impusă în domeniul important uh, din sectorul agricol și există și o limită maximă acum. ESMA a făcut și niște măsuri în ceea ce privește uh, interesul deschis. Pentru a vă spune câte ceva despre provocările privind punerea în aplicare, credem că limite de aproape de 1500 contracte lichide vor trebui să fie stabilite de reglementatorii naționali înainte de 2018 și ESMA va trebui să facă un aviz pentru fiecare uh, Uh, contract înainte ca MIFID 2 să intre în vigoare. Apoi, activitățile auxiliare. ESMA nu rezolvă problema dificilă care există, pentru că nu propunem un test concret în ceea ce privește capitalul. Considerăm că un asemenea test are anumite puncte minus. Primul fiind faptul că non, sectoarele non-financiare nu se includ aici și un test de capital ar fi foarte costisitor de pus în aplicare, mai ales pentru instituțiile financiare mai mici. Apoi, capitalul de care e nevoie se va schimba foarte mult pe de-a lungul timpului în funcție de pozițiile de comercializare. Și dacă un o instituție ar putea fi suprinsă sub acest test de capital, dar apoi s-ar implica și MIFID, situația ar fi foarte instabilă. Și de aceea am considerat că nu trebuie să se facă un astfel de test, am, crezut, am considerat că nu trebuie să mergem mai încolo și Până acum nu avem niciun fel de date pentru un prag pe care am dorit să-l propunem. Credem că ar trebui să ne gândim dacă într-adevăr stabilirea unui prag e o chestiune tehnică sau mai degrabă o voință politică în ceea ce privește regulamentul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și voi răspunde cu plăcere la orice fel de întrebări ați putea să aveți. Vă mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul Tilman Ud. Vă rog, domnule. Dear members of parliament, uh, dear rapporteur. Stimați membrii Parlamentului, domnule raportor, domnilor raportori din umbră, domnilor și domnilor, și pe noi ne mulțumește foarte mult această oportunitate de a vă spune care este situația actuală pe punerea în aplicare a directivei MIFID 2. Am lucrat foarte mult de la ultima noastră întâlnire. Majoritatea actelor de delegate sunt adoptate deja, am adoptat trei două pentru MIFID și unul pentru MIFIR. Acestea vor fi supravegheate, controlate de, această, de acest Parlament și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, dacă aveți. Ne apropiem cu pași repezi de punctul de mijloc în ceea ce privește întregul proces. Am adoptat 16 standarde tehnice, majoritatea vor fi adoptate înainte de vacanța de vară, dacă totul merge conform planului. S-ar putea să fie anumite întârzieri la unul dintre cele trei documente care a fost uh, supus unei a doua rundă de control. Ajungem așadar la esența deciziilor politice care au fost uh, luate. Avem trei standarde tehnice de reglementare despre care a vorbit deja președintele ESMA. Nu vreau să intru în detalii tehnice, aș dori doar să vă explic, pe scurt, care este raționamentul colegiului comisiei, pe baza căruia am luat uh, într-o a doua rundă aceste decizii. Colegiul ce dorește să facă? Dorește să facă un pas înapoi și să analizeze economia la, la scară mai largă. Ce ar trebui să facem ca să avem reforme reale, să corectăm acolo unde este nevoie de corecții, dar să nu distrugem unde nu e nevoie. Dacă avem o abordare economică mai generală, ar trebui să ne concentrăm pe obligațiunile corporatiste. Acestea sunt foarte importante pentru funcționarea economiei europene. Companiile se bazează pe ele pentru a strânge capital, deci trebuie să le păstrăm dacă dorim să protejăm piața. De aceea dorim să avem un calendar în etape și am colaborat foarte bine cu ESMA ca să găsim exact um, punctele de referință pentru obligațiuni și pentru transparență înainte de comercializare. Înțelegem exact câte obligațiuni ar fi afectate de transparență, care ar fi calendarul. Având în vedere situația economică la nivel uh, macro, ESMA ar trebui să realizeze o analiză holistică a funcționării pieței obligațiunilor înainte să trecem de la o etapă la alta. Trebuie să identificăm, trebuie să evaluăm și trebuie să luăm decizii prudente înainte să trecem de la etapa la alta. Raportul trebuie să vină înaintea deciziei de a trece la următoarea fază, se va adopta un nou standard tehnic de reglementare și acesta va fi supus controlului democratic al acestui Parlament. În ceea ce privește derivatele bazate pe materii prime, noi salutăm introducerea unui prag mai mic pentru contractele agroalimentare foarte volatile. Apoi și activitățile ancilare trebuie să fie corect puse în aplicare. Este o provocare foarte mare, este o decizie foarte importantă. Câte companii nefinanciare vor fi supuse autorizării MIFID? și cerințele de capital sunt foarte importante. Îi mulțumim ESMA că ne-a propus să facem un aviz. Nu este un proiect de standard tehnic de reglementare, deci avem foarte mult de lucru acum. Vom face toate aceste lucruri, avem experiența necesară și cunoștințele necesare. Putem uh, lucra cu informațiile pe care ne le-a oferit ESMA. Avem mai multe opțiuni pentru testul uh, activităților ancilare. cinci astfel de opțiuni pentru definiția de activitate comercială, activitate comercială speculativă și câteva definiții și pentru activitatea principală de comerț. În baza acestora trebuie să ajungem la un raport. Între toate acestea trebuie să ajungem la o definiție ce este o activitate, o activitate comercială speculativă și apoi vom vedea cum alocăm capital, cum se alocă capital activității comerciale principale. Credem că toate aceste elemente trebuie să fie coroborate. La nivelul 1 suntem conștienți și că nu este un singur test capital, de aceea există și un um, test uh, partajat pe piață. Dacă sunt întârzieri, sunt cu privire la acest standard, deoarece trebuie să lucrăm foarte mult aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ludas. Acum îi dau cuvântul raportorului și acum iarăși trec la limba germană. Sorry for that. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru prezentări, pentru tot ce s-a prezentat până acum. Cred că de curând, în ceea ce privește acest uh, quick fix MIFID 2, am trimis un semnal foarte clar piețelor și de aceea le mulțumesc și colegilor, mulțumesc și uh, președinției Consiliului că am putut să ne mișcăm atât de repede. Am spus și în sesiunea plenară că la trialog am fost mai rapizi decât a fost Comisia în ceea ce privește discuțiile privind proiectul legislativ. Bineînțeles că ne îngrijorează cum va arăta calendarul pe viitor. Trebuie să spun acest lucru foarte clar pentru că am sperat că până la votul în plenară vom avea toate informațiile, dar încă ne aflăm departe de așa ceva. Voi relua niște puncte. În ceea ce privește consilierile, aici noi am cerut o listă cu exemple în ceea ce privește îmbunătățirea calității. Această listă să fie extinsă, să conțină mai multe elemente și o propunere a fost ca o filială să fie numită acolo, nu s-a întâmplat așa ceva. De, de ce nu a vrut Comisia să extindă această listă și cum evaluează Comisia această propunere? Apoi, în ceea ce privește uh, licitația la telefon, aici ni se spune clar în regulament că instituțiile sunt cele care trebuie să stabilească cum arată comunicările electronice, tranzacțiile la telefon, uh, și ele să stabilească și complexitatea proceselor din instituțiile lor. Înseamnă că obligațiile în ceea ce privește informațiile con- conțin și comunicările interne și convorbile telefonice. Din ce am înțeles eu la trialog, consilierile și convorbile telefonice trebuie fi văzute ca trebuie să fie văzute ca instrumente Însă obligațiile acestea nu sunt valabile și pentru comunicarea internă. Comisia trebuie să vadă exact cum arată aceste două sisteme și dacă se înscriu la nivelul întâi. Apoi, partajarea. Din nou, mai avem aici un punct deschis mai ales în ceea ce privește interpretarea de către autoritățile de supraveghere naționale în legătură cu acestea commission, aceste Commission Sharing Agreements. Din două state membre, autoritățile de supraveghere au, au interpretări total opuse. Unii spun că e posibil, alții spun că nu e posibil. De ar fi foarte util dacă Comisia a reușit să clarifice acest aspect. Analiza privind piața. Uh, supra, cerințele de, de supraveghere din MIFID 2 sunt foarte clare în ceea ce privește supravegherea pieței. La articolul 10 din uh, directiva privind actele delegate se spune doar că firmele care se ocupă cu titlurile de valori sunt cele care uh, își iau rolul aici. Comisia ar trebui să ne spună mai clar cine e de fapt responsabil pe acest domeniu. Comisia a primit de la noi sarcina de a defini foarte clar de ce criterii e nevoie, astfel încât să vedem ce înseamnă o internalizare sistematică și care trebuie să fie folosite. La nivelul 1 am stabilit criteriile uh, numărul de actori care sunt vizați aici trebuie să devină constant pe termen lung și să se evite schimbarea statusului. Parlamentul a propus pentru capitalele, pentru anumite dintre instrumente să fie niște limite minime introduse, mai ales pentru instituțiile mai mici de monitorizare. Comisia nu a urmărit această cerință noastră și aș vrea să știu de ce. Un alt punct foarte critic în ceea ce privește clauza nou introdusă pentru internalizarea sistematică. Odată ce acest criteriu este îndeplinit, institutul în cauză ca, e văzut ca, fi, ca având această internalizare standardizată pentru și cea de-a doua clasă. Definiția din articolul 4.1.20 din MIFID este îndeplinită numai dar să, sunt atinse aici doar anumite instrumente financiare. Există alte clase de instrumente în practică care sunt limitate din această cauză. De aceea Parlamentul European a cerut o clarificare pentru acest principiu în ceea ce privește match principal trading care apare în articolele de MIFID 2 și definiția este foarte clară. În considerentul 19, Comisia nu mai reia acest fapt, ci vorbește de un sistem intern acolo, în ceea ce privește contractele cu clienții. De ce a renunțat Comisia la formularea clară de la nivelul 1 și nu, mai, nu a mai reintrodus-o și aici? Limite de poziționare, transparență, uh, alt tip de instrumente și aici câteva observații. Comisia are trei standarde de reglementare tehnică pe care le-a trimis din nou la ESMA, despre care tocmai am auzit. Mă voi uh, limita și eu să vorbesc despre acțiunile auxiliare. În avizul ESMA văd ceva problematic. Pe de o parte, ESMA, în pofida dorinței noastre, uh, și, și în scrisoarea comisiei lucrurile apăreau așa, trece de la un test bazat pe capital la altceva. Ne propune și o serie de cifre, ESMA, pe care s-ar putea construi un test bazat pe capital, însă nu face nicio recomandare concretă sau o formulare concretă în acest sens ce înseamnă pentru munca noastră. Vom evalua acest aviz în cadrul comisiei, dar Credem că trebuie să se ocupe Comisia și de acest uh, domeniu. Am încercat să ating punctele principale, știu că a durat cam mult, însă mai avem foarte multe întrebări fără răspuns și sper că astăzi se vor mai clarifica o parte din ele. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor din partea S și D, Paul Tang. Thank you. Mulțumesc. Vorbesc în numele a lui Annelies Dodds, care este în campanie, să sperăm că va avea succes. Annelies îi mulțumește raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperarea pe acest dosar. Mulțumește și Comisiei și ESMA pentru producerea de 30 și ceva de documente legislative separate. Chestiunile sunt foarte uh, importante. În primul rând, limit, limitele pentru limitele respective. Noi uh, suntem mulțumiți să constatăm că Comisia a, tran- a retransmis pentru revizuire standardele tehnice. De exemplu, reducerea la 2,5 pentru cele mai importante bunuri agricole sunt, uh, o idee bună, este o idee bună, însă alte măsuri nu sunt o idee atât de bună un jucător pe piață poate controla o jumătate din oferta pe, acea, pe acel bun și acest lucru nu este în conformitate cu acordul politic de la nivelul 1. În același timp, ESMA a menținut uh, limita de bază la 25%. Noi, la S și D, am spus întotdeauna că noi credem că această cifră ar trebui să fie mult mai scăzută. Pragul minim trebuie să transmită un mesaj clar uh, autorităților naționale de reglementare. Limita trebuie să fie cât mai mică dacă dorim ca oamenii să nu mai facă speculă pe aceste piețe și să nu mai distorsioneze aceste piețe. ESMA încă nu a inclus volatilitatea ca un factor pe care autoritățile trebuie să îl ia în considerare când um, definesc limite. În documentul inițial exista acest factor, însă de atunci a fost șters. Această ștergere este o încălcare clară a nivelului 1, care spune foarte clar că volatilitatea este unul dintre factorii pe care autoritățile trebuie să îi ia în considerare. Acum este rândul comisiei. Rugăm comisia să ia seama de aspectele menționate. Noi la Parlament le-am subliniat de mai multe ori și apoi să ne transmită standardele finale la noi ca să le aprobăm sau să le respingem. O altă chestiune care ține de instrumente financiare la de mărfuri este important ca regulamentele financiare în acest domeniu să asigure șanse egale pentru companiile financiare care, fac specula care speculează în aceste piețe, există firme atât de mari încât, practic, sunt firme de investiții. Cele mai mari din aceste firme s-ar putea să fie chiar scutite de regulament în condițiile în care intenția inițială pentru MIFID este tocmai să acoperim aceste firme. Noi salutăm um, poziția Comisiei și ESMA de a face propuneri care doresc să separe chestiunile care țin de costuri opace, însă am auzit că ultimul articol s-ar putea să fie interpretat foarte diferit de diverse părți atunci când vine vorba de punerea în aplicare. Autoritățile reglementare din anumite, sta- din anumite state membre consideră că toate acordurile partajare ale Comisiei ar trebui să fie diferite ca să se uh, conformeze noului regim, însă alte părți spun că status quo ar putea să continue. Toate aceste aranjamente ale de partajare ale comisiei ar fi permise. Rezultatul este inacceptabil și el riscă să dăuneze șanselor egale în domeniul financiar în UE. Comisia ar trebui să ofere informații adiționale pentru autoritățile de reglementare și spună clar care astfel de acorduri nu ar mai fi acceptabile în noul regim și care vor fi interzise. Numai așa ne putem asigura de coerență în întreaga Uniune. În final, mulțumim Comisiei pentru cooperare și așteptăm răspunsurile lor la aceste trei chestiuni pe care le-am ridicat noi. Mulțumesc, Paul. Acum îi dau cuvântul lui ECR lui Case Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc Comisiei și echipei de la ESMA pentru cele făcute pe dosarul Mefidmesiam. Înțelegem că trebuie făcute foarte multe, dar trebuie în același timp să nu greșim și de aceea apreciez dorințelor de cooperare. Salut în special asigurarea primită din partea Comisiei astăzi că nu va fi uh, un mecanism automat pentru regimul de transparență, respingând abordarea ESMA în ceea ce privește acea creștere automată anuală. Dar aș dori o confirmare din partea Comisiei să fiu sigură că n-am înțeles greșit ce ne-au spus astăzi. Creșterile automate vor face o astfel de evaluare inutilă, pentru că se caută să se, se identifice un rezultat înainte să se facă treaba și asta leagă de mâini și de picioare și Parlamentul în același timp. Deci aș dori ca reprezentantul Comisiei să-mi confirme că, într-adevăr, asta au de gând, nici un mecanism automat pentru calcul. Pornind de la comentariul detaliat al ESMA și la reacția domnului Tang, aș dori, la rândul meu, să precizez că poziția mea este ușor diferită, în sensul că salut abordarea ESMA, mai ales uh, mecanismul de uh, mișcare între luni. Se pare că s-a ajuns la un compromis politic pornind de la propunerea lor. Cred că în ceea ce mă privește sunt mai satisfăcută acum decât oricând înainte. Sunt mulțumită de poziția ESMA în forma ei actuală. Apoi, am o serie de alte comentarii privind alte domenii și anume referitor la felul în care ne implicăm în ne, ne implicăm în problema acordurilor comerciale. Se pare că ce s-a spus în diferite scrisori și în presă e că mulți consideră că nu au fost consultați, au fost consultați târziu în ceea ce privește MFID. Dar dacă vă aduceți aminte, cei care am participat și la trilogurile de noapte, știți că am avut multe dezbateri privind datele post-acord comercial și că nu a existat niciun motiv pentru care ar trebui să ne îngrijorăm sau să legislăm în acest sens, să legiferăm în acest sens poziția noastră nu s-a bucurat de succes, a trebuit uh, să ajungem la un compromis în text și n-am introdus uh, controlul prețurilor pe date. De aceea e important să spunem că majoritatea chestiunilor privind datele nu se pot rezolva la nivelul 2, pentru că discuția de la nivelul 1 n-a acoperit temele necesare. Trebuie să găsim o cale de a implica partenerii noștri într-un mod mai proactiv, asigurându-ne că și investitorii sunt ascultați de fiecare dată când se înaintează vreo propunere. Apoi, încă un lucru menționat de domnul Tang, cum clarificăm interpretările ce țin de piața unică, regulă RTS. Noi, echipa de negociere, am ridicat o serie de întrebări și mă întreb dacă răspunsurile la acele întrebări n-ar putea fi făcute publice. Pentru că aceste asigurări care ni s-au făcut nou ar trebui să fie cunoscute pe scară largă și dacă acest lucru nu este suficient, atunci ar putea fi, exista o metodă prin care Comisia sau ESMA ar putea să uh, dea niște documente oficiale sub forma de Q&A, întrebări și răspunsuri ca să clarifice situația. De exemplu, într-un domeniu nu e suficient să interzici eh, toate contractele de cercetare într-un domeniu ca să le accepti în altul. Apoi, un alt pas înainte pentru Parlament. Ne-am eh, ocupat de cerințe, cererile de informare în MEFID. În loc de un document pe hârtie, am cerut un document într-un format durabil Ideea era că mergem spre o piață unică digitală. Și trebuie să înțelegem că în viitor hârtia nu o să mai fie folosită pe o scară atât de largă. Și a fost, prin urmare, surprinși să vedem că de la un mediu durabil, un format durabil, s-a revenit la trimiterea la hârtie în documentele comisiei. Deci, odată ce intenționat am schimbat hârtia cu un format durabil, uh, nu, nu văd de ce s-a revenit. N-ar fi posibil să revenim la formularea inițială, unde să se vorbească de surse digitale, de suport digital și așa mai departe. Mulțumim, Kay. Acum dau cuvântul liberalilor Cora van Nugenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc Comisiei și ESMA pentru cer realizare și, de asemenea, să mulțumesc uh, raportorului și raportorului din umbră. Când ne concentrăm pe problemele existente, tindem să uităm lucrurile bune care s-au realizat deja și de aceea doresc să vă felicit pentru că, într-adevăr, s-au făcut foarte, foarte multe lucruri și s-au făcut lucruri bune. Regretăm însă că nu avem totul pe masă, așa cum speram că va fi cazul, ca de obicei, diavolul se ascunde în detalii. Și detaliile aici sunt definițiile și pragurile acestea cauzează majoritatea durerilor de cap. Nu vreau să mai repet uh, ce s-a spus de raportor și de ceilalți raportori din urmă legătură cu claritatea care încă lipsește pe CSA-uri, diferitele posibilități de interpretare. Însă aș avea o întrebare suplimentară aici. Pentru că și eu uh, sunt de acord cu Kay. Odată ce am decis uh, un lucru la nivelul 1, nu mai putem schimba lucrurile la nivel 2. Însă aș vrea să, să evităm trecerea la nivelul următor atâta timp cât încă sunt probleme nerezolvate în prezent. Deci n-am vrea să trecem cu probleme la nivelul 3. Prin urmare, e nevoie de un plus de claritate și dacă ne uităm acum la problemele cu standardele pentru activitățile secundare, vedem că chestiunea este deosebit de importantă și ar trebui să încercăm să găsim o soluție. Înțeleg prudența dumneavoastră, e un capitol important, însă aș dori să subliniez în același timp că ar trebui să găsim o soluție acum, la nivelul 2. Cam asta am avut de spus, cel puțin în faza actuală. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Cora. Nu văd pe nimeni de la GUE, așa că îi dau cuvântul lui Sven Giegel din partea verzilor. I will continue. Mulțumesc. Mulțumesc ESMA și Comisie pentru cele făcute și pentru schimburile de informații atât de vii între instituțiile noastre. Vă mulțumim că v-ați însușit unele dintre propunerile noastre în ceea ce privește protecția pentru consumatori și investitori. Sigur, s-a diluat puțin uh, propunerea inițială a ESMA. evident, nu dorim ca asta să se repete în fazele ulterioare, însă eu am să mă concentrez acum pe limitele de poziție și sigur îi doresc lui Kay toate cele bune, mai ales în contextul actual, însă dânsa spunea că acum e mai mulțumită decât oricât, oricând mai înainte. Asta mă, mă, mă face să fiu extrem de îngrijorat. La începutul lui mai, ESMA și-a publicat poziția, inclusiv în ceea ce privește limitele de poziție RTS 21, dacă comparăm uh, comunicatul lor cu cererile Parlamentului, vedem că rămâne o problemă importantă atunci când e vorba de atingerea obiectivului legislativ. Parlamentul, în scrisoarea sa, a cerut ca regimul să transmită un mesaj clar autorităților competente în ideea fixării de limite la un nivel jos, acolo unde lichiditățile o permit. Însă, clar, situația acum nu mai e asta. Dacă limita inferioară se modifică de la 5 la 2,5%, da, însă, după cum spunea Paul Tang, reperul rămâne 25 cu o limită de 25% neschimbată, limită superioară. Această limită inferioară numai că se va aplica, aplica unor, se va aplica doar unui număr extrem de limitat de produse derivate lichide. Contractele contracte de peste 50 de mii într-o perioadă de 3 luni consecutive. Aceste contracte trebuie să fie asociate direct cu consum uman direct. E vorba de alimente pentru consum uman, e vorba de bunuri esențiale. Iar prețurile la alimente sunt extrem de corelate, pe când elemente ca energia și nutrețurile sunt excluse. Nu dorim o astfel de abordare. Dacă piața, într-o anumită etapă, sunt prea volatile, puteți omorâ oameni, lipsindu-i de alimente direct, plus Uh, prin efectele secundare asupra prețului la energie și la nutrețurile pentru animale. Apoi, Parlamentul a recomandat uh, utilizarea unui deliverable supply. Dacă ESMA refuză, atunci Parlamentul a cerut constituirea unei baze uh, de dobândă deschisă, la un nivel mult mai jos. ESMA însă a făcut recomandări către autoritățile competente să ajusteze pozițiile în jos sau în sus în funcție de fluctuații. Mai mult, ESMA a diluat limitele lunare extinzând definiția acestui deliverable supply pentru a include orice substitute sau tipuri de bunuri. În al treilea rând, Parlamentul a cerut ca contractele cu obiective corelate economic să opereze cu acea, aceeași limită de poziție. Însă definiția ESMA presupune un raport de identitate, ideea de identic. Și de asemenea, date de livrare care fluctuează cu mai, mai puțin de o zi de cal- calendaristică. Aceste modificări sunt atât de minim, mici, încât nu pot împiedica eludarea limitelor solicitate de noi. Și apoi Parlamentul a cerut în rânduri repetate că volatilitatea să fie un parametru reflectat în standarde în conformitate cu mandatul de nivel 1. ESMA încă o dată a ignorat mandatul legislativ pe care l-a primit și nu a inclus volatilitatea piețelor în metodologia propusă. Pornind de la toate acestea și gândindu-ne în același timp la faptul că alineatul 7 din articolul 57 din MEFID cere clar existența unei abordări uniforme și comune în punerea în aplicare a limitelor de poziție, atunci situația actuală nu se ridică la înălțimea așteptărilor formulate de mulți cetățeni europeni care doresc ca efectele volatilității să fie reduse atunci când e vorba de bunuri esențiale, bunuri suficient de lichide pentru a fi reglementate. De aceea fac un apel la Comisie să abordeze aceste probleme și să includă în standard propuneri clare în legătură cu modul în care controlul anual al punerii în aplicare la nivel național de către autoritățile competențe va efectua. Lucru neclarificat în RTS în prezent. Mulțumim, Sven. Iată foarte multe întrebări și acum așteptăm răspunsuri. Ne întoarcem către Steven de la ESMA. Uh, Marcus, I think uh, considering time probably it would be difficult to give a reply. To... Ar fi greu să răspundem la absolut toate întrebările, au fost atât de multe. Am să încep însă și am să rog pe Rodriga Bonaventura să refere la chestiunea privind limitele de poziție. Câteva răspunsuri cu caracter general. În primul rând, mulțumim Comisiei Econ pentru comentariile făcute și pentru întrebările adresate. Am să mă concentrez pe RTS-uri, pentru că chestiunea actelor delegate ține prezent de comi- în principal de comisie. suntem pe cale de a trece la nivelul 3, uh, guidance, și de aceea vrem să avem acest uh, Q&A, document de întrebări și răspunsuri, ca să existe tocmai o coerență între nivelul 1 și nivelul 2. Chestiunea a fost uh, discutată în contextul aranjamentelor comisiei. E important să ne dăm seama că, în primul rând, o să ne asigurăm că odată ce MIFID demarează, există coerență și că operăm cu măsurile de nivel 3 obișnuite. Este coerent cu CSA sau nu? La această întrebare nu se poate răspunde pentru că CSA nu este definit clar din punct de vedere juridic. De la țară la țară găsești persoane care percep aceste probleme în mod diferit. Problema este, încă o dată, uh, lipsa de definiție clară pentru CSA și de acolo și imposibilitatea de a, a răspunde la această chestiune prin coerență. Apoi, în ceea ce privește implicarea partenerilor, cred că partenerii sunt implicați în activitatea noastră, cel puțin în ceea ce privește pe noi pe ESMA, sunt prezenți în uh, grupul părților interesate, în grupurile de lucru, și își fac pozițiile cunoscute atunci când au comentarii vis-a-vis -vis de activitățile noastre. Ar mai fi două chestiuni la care aș vrea să răspund. Odată activitățile secundare și apoi transparența. Pentru activitățile secundare trebuie înțeles că nivelul 1 a propus acest test ca o sugestie, nu ca o cerință explicită. Noi am început, într-adevăr, la prima consultare cu acest test pentru bază de capital, însă am identificat o serie de slăbiciuni pe plan administrativ, nu e înregistrat, pe noi nefinanciar, deci e greu de administrat și în plus este instabil în timp. Nu se știe exact ce tip de capital este implicat în comerțul cu produse derivate și cam asta a fost de altfel și reacția pe care o priveam, primim de la partenerii și de la părții interesate pe parcursul consultărilor. Ne-au spus că și ei văd exact aceeași problemă și de aceea n-am introdus acest test al bazei de capital, însă vedem că există o cerință, cerere politică uh, în acest sens și de aceea l-am introdus în forma respectivă. Permițând însă nefinalizarea sa, și nu s-a ajuns la o soluție completă din acest punct de vedere. Apoi, în ceea ce privește transparența, De ce am vrut să avem și etapele ulterioare în standarde? E bine, considerăm că e vorba de o evaluare tehnică, ce se întâmplă cu lichiditățile pe piață. Cred că avem instrumentele și posibilitățile la ESMA de a evalua lichidățile de pe piață și de asemenea considerăm că dacă acest lucru se face așa cum trebuie, atunci într-adevăr procesul poate fi stopat și dacă ne mișcăm rapid, ESMA, Comisia cu legislatorii, se poate evita trecerea la nivelul următor dacă evaluarea lichidăților arată că asta ar fi o problemă pentru piețe. Am să mă opresc aici și am să-i dau cuvântul lui Rodrigo Bonaventura. Briefly, um, <clears throat> I will not be able to tackle all the points that were raised on position limits uh, because of uh, time. Mulțumesc, foarte pe scurt. Nu am foarte mult timp și probabil nu voi reuși să răspund la tot, dar mă voi uh, referi la volatilitate, pentru că și domnul Tang și domnul Gigol s-au referit la asta. Așa este. Este un factor pe care am putea să luăm în considerare la stabilirea limitelor în primele consultări. Am făcut unele analize bazate pe probe și am ascultat, am urmărit consultările și nu am găsit o relație statistică între volatilitate și concentrarea pozițiilor, deci o putere abuzivă pe piață. Deci nu știam dacă volatilitatea ar trebui să aducă limite mai ridicate sau mai scăzute. Și există exemple foarte um, grăitoare aici. De exemplu, de exemplu, derivatele de materii prime în domeniul agricol uh, au avut alt uh, altă, um, un alt nivel de volatilitate decât alte materii prime. Mai multă volatilitate înseamnă limite mai stricte. Și asta ar putea duce la consecințe asupra unor, uh, unor produse cheie. Uh, Tocmai de aceea nu am inclus asta ca un factor în standardul final. Pur și simplu nu am găsit o relație statistică între concentrare și volatilitate. Thank you very much uh, for... Mulțumesc foarte mult pentru această clarificare. Vom uh, inventa noi proceduri. Am anunțat că vom avea o, o reuniune a raportorilor din umbră în următoarele zile. Ați primit deja multe scrisori de la noi, veți mai primi mai ales pe acele subiecte la care nu am primit răspunsuri uh, suficiente clare. Tilman Lude de la Comisia, acum vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Mă voi concentra și eu asupra unor elemente ce mi se pare că trebuie um, clarificate. În primul rând, rețeaua testul de creștere a calității solicită o creștere a nivelului de serviciu, o creștere a um, marjei, a um, seriei de produse oferite clientului, deci o uh, gamă mai largă de servicii pentru client. Asta este o îmbunătățire a calității. A doua întrebare a dumneavoastră, domnule raportor, um, ținerea unei evidențe a convorbirilor telefonice dacă se duce la, un, la o executare a unui uh, ordin, uh, atunci uh, se înregistrează aceste convorbiri telefonice. Dacă este numai consiliere, atunci um, se ține evidența numai conform prevederilor interne ale întreprinderi, întreprinderii. În ceea ce privește acordurile de partajare ale comisioanelor, chestiunea principală este că decizi între un manager de portofoliu și brokerul tău. Uh, cum uh, plătești pentru executare și cum plătești pentru cercetare. Și atâta timp cât există uh, la nivel organizațional cererea să existe un buget pentru cercetare, putem, putem să menținem aceast, acest aranjament Însă, în practică, unele dintre controlele interne și unele din garanțiile pe care le aplică firmele trebuie să fie actualizate, astfel încât să existe un acont de plată pentru cercetări, să, și să existe și o evidență a ceea ce este plătit către cine și alocarea cercetării către diferiți clienți trebuie să fie și ea reglementată. Deci nu este neapărat o chestiune de diferite reglementări în diferitele state membre și aranjamentele, după cum spuneam, referitor la comisioane, ci este vorba de firmele individuale care trebuie să se pună la zi și să asigure transparența asupra banilor cheltuiți pentru cercetare. Suntem de acord că există un proces pe două etape. Există o obligație din partea distribuitorului să se asigure că vinde numai unor clienți din uh, piața sa țintă și apoi, dacă este necesar, să facă o analiză granulară a grupurilor țintă cărora le adresează acest produs. Asta, bineînțeles, în parametrii uh, producătorului pentru ținta generală. Pentru analizatorii sistemici ne-am uitat, am analizat pragul de 5 milioane. Este o chestiune de asistență juridică. O bază substanțială nu poate fi definită într-un act delegat. Însă vrem să vedem dacă există mai mult Uh, tranzacționare în produse mai puțin lichide și să ne asigurăm că asta nu trebuie să fie supusă transparenței pretranzacționare. Pornim de la premisa că tranzacționarea va avea loc cel puțin o dată pe săptămână și că cifra de afaceri este în medie 200 de mii. Deci multe companii care ar beneficia de derogarea de 5 milioane beneficiază și de barierele uh, impuse Uh, referitoare la transparența pentru piețele lichide, iar aceste obligațiuni nu ar fi pe piețe lichide conform standardelor de lichiditate. Aș vrea să mă refer și la un alt subiect pe care l-am uh, analizat îndeaproape, și anume clasificarea unui uh, SI dacă ești pe o cum definim asta? Noi considerăm că cadrul de transparență în RTS 2, 2 este esențial. Avem subclase foarte granulare, uh, foarte strict determinate. Și avem, deci, um, analize foarte granulare și dacă ești um, un internalizator sistemic, Uh, te încadrezi în aceste prevederi. Considerăm că pașii fundamentali trebuie să fie prevăzuți în RTS, diferitele etape trebuie să fie incluse în RTS, însă am inversat uh, relația între noul RTS și raport. Spunem că raportul vine întâi și dacă raportul ajunge la, consider, la ideea că lichiditatea pe piața de obligațiuni este pe o traiectorie bună și că toate volumele de tranzacționare sunt în regulă, atunci propunem următorul RTS. Asta este uh, secvența prevăzută și în scrisoarea colegiului și ne așteptăm ca versiunea finală a RTS adoptată de colegiu să urmeze această abordare. Apoi trecem la um, buy-side, deci la, la analiștii buy-side, credem că am fost foarte, uh, am avut o abordare bună față de uh, partea aceasta uh, a achizițiilor și ne-am bazat tocmai pe date provenite de la, de la actori în acest domeniu. Un element clar este alocarea capitalului între tranzacționare și tranzacționările speculative față de activitatea principală. Alocarea capitalurilor este un test dificil, însă cum este prevăzut în nivelul 1 și cum legiuitorul a decis că capitalul este un criteriu relevant, trebuie să definim un test adecvat și vom face uh, consultările necesare cu uh, părțile interesate pentru a obține asta. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. So uh, we come to the end. Mulțumesc, ajungem la final. După cum spuneam la final, echipa de negociere MIFID se va reuni marțea viitoare, după amiază, și apoi vom discuta alte etape și orice nou RTS pe care îl vom primi până la următoarea reuniune. Mulțumim! domnului Maier și domn, uh, domnului Luides pentru prezență. Cu asta ajungem la dezbaterea comună la punctele 4 și 5 de pe ordinea noastră de zi, regulile comune privind securitizarea și crearea unui cadru european pentru, pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată și cerințele pentru instituțiile de credit și uh, firmele de investiții. Propun să Începem cu raportorul Paul Tang și raportorii pentru raportul său, iar apoi raportorul pentru celălalt raport Pablo și apoi, dacă mai avem timp, alți vorbitori. Aș vrea să vă amintesc că, din cauza numărului foarte mare de persoane care doresc să intervină, sunteți rugați să vă concentrați pe chestiunile principale. La 11 și 15 vom avea audierea noastră comună cu Ample și va trebui să uh, rearanjăm uh, puțin lucrurile și trebuie să ne asigurăm că nu avem uh, întârziere. Deci, îi dau cuvântul raportorului Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint. Dați-mi voie să încep prin a spune că dacă vrem să revitalizăm piața pentru produse securitizate, și voi spune asta din nou și din nou, trebuie să aplicăm uh, regulile, uh, lecțiile învățate după criza financiară. Este crucial, dar este crucial și să avem sprijin al publicului pe, uh, asupra faptului că produsele care înainte erau toxice nu mai sunt și acum. Și trebuie să câștigăm încrederea publicului. Deci mă aștept la o atitudine constructivă și critică în același timp din partea colegilor. Da, consider că produsele securitizate au potențialul să contribuie la economia reală, să sprijine IMM-urile în mod direct sau indirect. Putem contribui la diversitatea financiară, astfel încât să nu ne bazăm numai pe uh, finanțarea prin bănci, ci și prin piețele de capital și cred că securitizarea poate teoretic să contribuie și la stabilitatea financiară, să facă uh, anumite instituții financiare mai stabile, dar și întregul sistem. Până acum, asta a fost teoria și trebuie să punem lucrurile în practică. În uh, raport, abordarea pe care o iau se bazează pe două obiective uh, mai largi pentru a ne asigura că învățăm din lecțiile trecutului. Primul obiectiv este să uh, abordăm problema informațiilor asimetrice și amenințărilor morale. Și pentru asta trebuie să insistăm asupra transparenței și a alinierii uh, de interese. Tocmai de aceea am propus un registru public de date, s-a discutat despre asta la audiere și cred că există oportunități bune pentru a avea date uh, publice la dispoziția investițiilor, dar să știm și care este poziția investitorilor, pentru că este important unde este riscul. Cred că putem avea o propunere pentru un registru european de date, care ar fi și în interesul industriei, pentru care exista un singur format și un singur punct de acces. Cred că putem avea astfel o propunere proporționată. Alinierea intereselor solicită sau prevede și uh, evitarea, evitarea diluării responsabilității. Responsabilitatea trebuie să fie cât se poate de clară. De aceea insist asupra certificării din partea unei părți terțe. Trebuie să fie clar cine este sau nu un sponsor. Dar responsabilitatea trebuie să fie clară și pentru supraveghetori. Am uh, văzut o serie întreagă de supraveghetori, autorități competente la nivel național, uh, și până la urmă nu este clar cine e responsabil la final. Și noi la Parlamentul European cred că ar trebui să încercăm să clarificăm puțin uh, lucrurile și uh, mai ales să dăm un rol cheie și ESMA. De asemenea, și să mai vorbi despre asta, există îngrijorări referitoare la sancțiuni stricte și clare și, pe de altă parte, criterii neclare, trebuie să facem în așa fel încât aceste criterii să fie mai clare pentru a nu ajunge la această situație foarte neplăcută de criterii neclare și sancțiuni foarte clare. Acesta este unul dintre obiective. Al doilea obiectiv este stabilitatea financiară și trebuie să spun că regret că propunerea Comisiei nu a acordat multă atenție acestui subiect este unul dintre motivele pentru care am prevăzut o rată de retenție mai ridicată, pentru că ea ar îmbunătăți alinierea intereselor, dar ar fi și o garanție împotriva creierii de uh, bule, cum am văzut în trecut. Ce facem? Introducem riscurile pieții, pieței de capital într-un sistem bancar și dacă băncile nu au uh, Um, sisteme de protecție este ceva foarte periculos. Este o lecție pe care cred că trebuie să o învățăm din trecut. Iar apoi, pe, pentru a aborda uh, stabilitatea financiară, încercăm să restricționăm sistemul ba bancar paralel pentru a, uh, reducând uh, investitorii la investitori uh, instituționali care sunt supuși supravegherii încercăm să excludem anumite tipuri de securitizare sintetică, pentru că a fost o problemă în uh, trecut, uh, CDS-urile uh, și așa mai departe. De asemenea, trebuie să considerăm rolul sponsorilor ABCP-urilor, pentru că acum se consideră că ABCP-urile sunt sigure în, pentru că există un sponsor, dar ce se întâmplă cu acest sponsor în vremurile grele? Dacă vrem până la urmă să avem o piață de securitizare, uh, care să contribuie la economia reală, care să contribuie la, la stabilitate financiară, nu trebuie să fie o piață care să funcționeze numai în vremuri bune. Avem nevoie de o piață care să fie lichidă și în vremuri rele și nu putem spune asta destul de des și destul de apăsat. Mulțumesc, Paul, și îmi pare rău că trebuie să mă uit uh, puțin și la ceas. Îi dau cuvântul raportorului PP, Otmar Caras. Foarte pe scurt, domnule președinte, mulțumesc. Este acest document o bază foarte bună pentru dezbaterea noastră. Majoritatea punctelor mi se par pozitive. La unele cred însă că va fi nevoie uh, de foarte multe discuții. Pe de o parte, raportorul în document a făcut referire la faptul că Trebuie să impunem obligații de transparență și de responsabilitate. Acest lucru mi se pare foarte bine prevăzut în raport. Însă trebuie să găsim un echilibru între transparență și responsabilitate și uh, pe de altă parte, uh, stimulentele de performanță și responsabilitatea pe piață. Apoi, la uh, securitizările sintetice. S-a creat o bază de dezbatere foarte bună și propunerea de a crește retenția de risc de la 5 la 20, la, uh, la 20 mi se pare um, demnă de a fi discutată în următoarele săptămâni. De, de asemenea, sunt de acord că trebuie să tragem învățămintele din trecut. Au existat și securitizări care au sprijinit economia reală. Iar uh, asta înseamnă că nu trebuie să aruncăm uh, peste bord uh, tot ce, a tot ce a existat până acum. Ceea ce a funcționat bine trebuie să fie folosit în continuare, dar trebuie să avem o abordare diferențiată. Și aștept cu nerăbdare uh, în acest sens dezbaterile, amendamentele și ajungerea la un compromis larg care să permită impunerea poziției Parlamentului. Mulțumesc, Otmar. Ne concentrăm pe subiectele importante, deci. Morten Messerschmidt nu este prezent. Saed, ai cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, colegul meu nu poate fi aici, așa că voi vorbi în numele său. Mi-a dat notițele sale. În primul rând ne spune că Raport, părții raport sunt salutate de ECR. Există niște puncte critice în ceea ce privește securitizarea. Trebuie excluse toate formele de arbitraj și orice fel de securitizare artificială din cadrul STS. În ceea ce privește securitizarea sintetică, aceasta trebuie să ajute la a finanța economia și IMM-urile. În ceea ce privește retenția riscului, înțelege că chestiunile discutate la audierea de săptămâna trecută au fost foarte importante. E foarte important să dăm dovadă de prudențialitate în acest sens. Această rată de retenție de 20% e o, arată o diferență foarte mare față de criteriile internaționale și de aceea crede că mai trebuie discutat acest punct. Iar acum nu vede o nevoie mare de o astfel de rată. Apoi, cerințele suplimentare de transparență transparență. Am primit mult feedback de la părțile interesate în ceea ce privește aceste obligații de transparență. Există îngrijorări în ceea ce privește cum se poate ajunge la aceste cerințe noi nevăzute pe piețele financiare până acum. Nu e clar cum actorii de pe piață ar trebui să se alinieze noilor cerințe. Și apoi în ceea ce privește retenția informațiilor, ar putea să existe aici dificultăți. De aceea, trebuie să ne gândim dacă propunerea raportorului trebuie evaluată pe uh, faptul că, într-adevăr, sunt acum atrași investitorii pe această piață. În ceea ce privește acel registru public de date european, raportorul ne spune că ECR-ul are anumite rezerve în ceea ce privește un asemenea registru care ar putea să coste foarte, bun, foarte mult. Și trebuie să ne mai gândim la opțiunile prezentate de comisie în acest sens. În ceea ce privește resecuritizarea, aceasta merge împotriva poziției comitetului de la Basel și cadrul stabilit de aceștia. Resecuritizarea este permisă, dar există uh, taxe de capital mult mai mari. De aceea noi am dorit să continuăm convorbirile cu raportorii din umbră. Mai mulți membri au întrebat ce se va întâmpla cu investitorii din state terțe, dacă pot investi în acest domeniu. Grupul nostru se îngrijorează că s-ar ajunge într-o situație în care Uniunea Europeană nu ar mai putea să îi atragă pe aceștia din statele terțe în domeniul securităților STS nu dintr-o lipsă, nu doar o lipsă a investițiilor, ci și o concentrare mult mai mare a riscului. Morten ar vrea să vadă dacă se pot găsi soluții la uh, aceste probleme legate de instituțiile din statele terțe, de exemplu în ceea ce privește obligația de diligență. Acestea sunt notițele pe care mi le-a, mi le-a transmis. Mulțumesc mult! Mulțumim, Saed, din partea liberarilor liberalilor Peter Iace, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu o parte din uh, viziunile raportorului, de exemplu în ceea ce privește creșterea transparenței, STS-ul să servească într-adevăr economiei reale, e punctul principal al acestui cadru, însă trebuie să ne asigurăm că abordarea pe care o luăm ajută într-adevăr economia reală. În ceea ce privește o mai bună supraveghere și aici, E nevoie să existe claritate, mai ales în ceea ce privește interpretarea criteriilor STS. Și și eu sunt de acord că ESMA trebuie să aibă un rol central în această privință. Sunt de acord cu abordarea în ceea ce privește certificarea părților terțe. Certificarea trebuie să rămână la emițător, însă stat, părțile terțe trebuie și ele să fie implicate în proces. Cu toate acestea, am niște îngrijorări în ceea ce privește raportul, mai ales pe anumite subiecte unde cred că se merge prea departe și astfel întregul proiect ar părea neatractiv încă de la început pentru investitori și asiguratori, mai ales în ceea ce privește retenția riscului. Cred că 20% mm, acest prag nu va funcționa și mai mult trebuie să fie pus în aplicare pentru toate securitizările, nu doar pentru STS, așa că eu cred că e contraintuitiv în ceea ce privește diversificarea surselor de finanțare, dacă băncile trebuie să se alinieze la acest prag de 20%. Vor crește costurile de securitizare și acestea nu vor mai deveni interesante și atrăgătoare și mai ales nici pentru utilizatorii finali e un acord global. Cred că ar trebui să avem un standard global, astfel încât să avem o piață de securitizare europeană care să facă față competenței din lume. Și de aceea eu cred că rata de retenție de 5% e cea la care ar trebui să ne menținem. În ceea ce privește statele terțe, investitorii de acolo, nu trebuie să fie închisă în mod automat această ușă. În ceea ce privește registrul public de date, în principiu ne place ideea de consolidare a transparenței și nu am fi împotriva măsurilor de a asigura acest fapt pe piața securitizărilor, însă va trebui să examinăm în detaliu care vor fi efectele asupra costurilor ale acestui cadru STS, în combinație cu celelalte sugestii din raport, care ar însemna și niște costuri uh, crescute, cum vorbeam despre rata de retenție, Cred că var, vor fi aceste multe costuri care vor face ca acest cadru STS să fie neatrăgător. În concluzie, aș vrea să spun că am o atitudine pozitivă față de cadrul STS. Există elemente pozitive în raportul TANG, însă mai există și anumite elemente care ar putea să pună în pericol întregul cadru, pentru că ar deveni neatrăgător. Trebuie să rezolvăm situația astfel încât STS să devină prinț. Mulțumim, Peter. Din partea GUE, Fabio, Fabio De Masi. Îmi cer scuze din partea raportorului nostru din umbră, care nu se poate afla astăzi în sale. Mulțumește raportorului pentru propunerea făcută. Niște observații generale. Grupul meu vede cu ochi critici întregul cadru STS, fapt ce probabil nu vă surprinde. Nu din întâmplare, un, financi- un uh, om important din uh, acest sector a spus că acest STS este un punct foarte important și critic. Aș dori să accentuez faptul că propunerea comisiei nu face ceea ce spune că va face, și anume de a îmbunătăți împrumuturile pentru IMM-uri. În toate sondajele din partea autorităților, din partea serviciilor relevante ale BCE, am văzut că Problema principală a IMM-urilor nu e accesul la finanțare, ci cererea. Până și raportorul a spus în propriul său raport că e destul de improbabil că acest cadru va face mult în ceea ce privește îmbunătățirea finanțărilor pentru IMM-uri. Credem că IMM-urile depind de bănci bine capitalizate și cerere suficientă pe piață. Finanțarea IMM-urilor a fost întotdeauna o nișă pe piața securitizărilor și nu creăm că acest regulament își îndeplinește obiectivele. În ceea ce privește propunerile, noi salutăm creșterea ratei de retenție de la 5 la 20%. Suntem mai sceptici în ceea ce privește amendamentul 48, unde se creează o excepție de la acest principiu și considerăm că investitorii nu trebuie să le lase pe bănci să aleagă cum va arăta acest, în ceea ce privește amenințările morale și trebuie să se țină cont și de dimensiunea verticală, nu doar orizontală. Salutăm și creșterea cerințelor de transparență. Finance Watch în această dimineață a făcut o notă informativă foarte bună. Credem că datele sunt de multe ori opace din partea investitorilor fără experiență și întotdeauna va exista această, această, um, acest apel la ratinguri externe. În al treilea rând, spri, sprijinim resecuritizarea. Am, am spus că ne dorim să vedem și dimensiunea verticală în cadrul băncilor. În ceea ce privește uh, securitizarea artificială în cadrul STS trebuie să fie eliminată. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Fabio. Din partea verzilor, Sven, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze din partea lui Moli, însă se află în campanie electorală până în ultimul moment, astfel încât să se asigure că Regatul Unit va rămâne stat membru al Uniunii Europene. De aceea are o scuză bună. Voi citi declarația ei așa cum mi-a trimis-o și salutări din partea lui Molly Scott Skato. În linii mari salutăm raportul uh, făcut de domnul Tang în ceea ce privește cine beneficiază de revitalizarea securitizării și dacă lecțiile din uh, anul 2000 au fost învățate. Noi înțelegem lucrurile în felul următor. Economia reală își dorește să facă afaceri, nu finanțare automată. Credem că propunerile făcute în ceea ce privește relansarea securitizării, aici intervin intermediari financiari care își doresc mai multă activitate, indiferent de ceea ce se întâmplă în economia reală. Băncile centrale văd aceste securitizări esențiale pentru o politică monetară extraordinară. Există multe amendamente în proiectul de raport care noi considerăm că arată faptul că pe Parlamentul European își dorește să facă mai mult mult decât Comisia și Consiliul când vine vorba de sistemele financiare care să fie concentrate pe nevoile adevărate din economie. Trebuie să rezistăm la presiunea de a da înapoi pe îmbunătățirile care s-au făcut în regulamentele din anii trecuți. Punctele principale pe care le sprijinim sunt această rată de retenție de 20% în loc de cele 5% propuse de Comisie și Consiliu. În articolul 4.1 interzicerea resecuritizării și în articolul 5b limitările în ceea ce privește tipurile de împrumuturi, așa cum apar în articolul 8.4. Sprijinim și noul paragraf articolul articolul 8.9 care exclude arbitrajul și, sinte- și securitizarea sintetică care să fie excluse din etichetarea STS transparența pe investiții și securitizare, nu doar în ceea ce privește securitizările ca atare, în articolul 5.1, și restricționarea pieței la, pieții la uh, instituții și autorități reglementate la articolul 5.a. Salutăm rolul consolidat al ESMA și al autorităților naționale competente care să se asigure că criteriile este sunt într-adevăr îndeplinite. Articolul 3.3 nou și apoi ce apare despre ESMA la articolul 5.1 și pe acestea le salutăm. Acest regulament trebuie să reflecte economia reală. De aceea ne-am bucurat să vedem la articolul 10.3 noul aliniat care cere raportare în ceea ce privește impactul asupra economiei reale, asupra mediului și asupra societății. Cu toate acestea avem și anumite rezerve care sperăm că vor fi discutate sub uh, conducerea raportorului. În primul rând, menținerea autocertificării la articolul 14 nu li se cer părților unui contract să îi certifice validitatea. Avocații sunt părți independente, terțiare, care trebuie să determine dacă ceva este STS. E nevoie de autoritate publică până la urmă, într-un anum- într-o anumită etapă. Verificările în ceea ce privește alinierea sunt necesare. În plus, în pofida celor spuse de BCE, noi credem că acest, că acest sistem să funcționeze, pedepsele pentru abuzuri ar trebui să fie mari. E naiv să considerăm că cumpărătorii și vânzătorii vor să certifice ceva ca, dacă vor să certifice ceva ca STS, e bine. Raportorul cere un raport în ceea ce privește posibila includere sub STS a anumitor securitizări sintetice la articolul 29.3b. Linia între arbitraj și sintetice ar fi foarte greu de delimitat, chiar și pentru Autoritatea Bancară Europeană anumite asigurări de credit ar putea să se includă aici. De aceea e important să facem o distinție foarte bună între ceea ce e transferabil și nu, în ceea ce privește riscul. Există un număr de puncte pe care am dorit să le vedem incluse. În primul rând, rata de retenție. Aceasta, în mod tradițional, înseamnă reținerea unei proporții din riscul pe viitor. Mai pe scurt voi vorbi acum pentru că văd că mi s-au terminat cele 5 minute. Celelalte puncte le vom discuta în amendamentele depuse. Aș dori doar să închei prin a spune că eu cred că această Uh, dezalinierea în ceea ce privește rata de 5% nu e valabilă doar pentru STS, ci și pentru vechiul cadru de securitizare. Și de aceea ne vom folosi de acel regulament, astfel încât să spunem că există acum această diferență în ceea ce privește ratele și pentru securitizare. Mulțumim, Sven, și acum îi dau cuvântul din partea FTDD, Marco Zani. Mulțumesc foarte mult. Eh, la sua proposta che prende in considerazione eh, su alcuni eh, punti. Mulțumesc raportorului. Unele dintre îngrijorările care au fost exprimate aici de către grupurile politice se regăsesc și în comentariile societății civile. Membrii grupului meu sunt destui de critici față de această propunere dintr-un motiv foarte mare. În orice caz, această propunere nu ar putea să rezolve problema principală cu care se confruntă IMM-urile din Europa. Statisticile, statisticile BCE sunt foarte clare aici. Principala problemă cu care se confruntă IMM-urile astăzi nu este accesul la credite sau la lichid, lichidități. Politica monetară BCE a încercat să rezolve această problemă. Marea problemă este cererea. Această propunere nu va schimba situația pentru IMM-uri. Singurul avantaj, între ghilimele, al acestei propuneri ar fi că, la ora actuală, într-adevăr, sunt probleme foarte mari în sistemul bancar cu bilanțurile. Această propunere ar crea măcar o nouă piață care ar putea ajuta puțin băncile. Dar întrebarea este, care va fi prețul? Prețul va fi acela de a crește riscul sistemic. Eu îmi fac griji că lucrăm în direcția greșită. E păcat că oamenii care lucrează în acest domeniu, hai să le spunem investitori instituționali, cum sunt ei denumiți în raport, ei sunt investitori care sunt deja, care au deja conexiuni foarte bune cu sistemul bancar. Eu cred că această propunere ar crește riscul sistemic datorită interconexiunilor care duc la creșterea volatilității în sistemul financiar. O altă greșeală. Avem elemente care funcționează în alte sisteme și credem că le putem copia în acest sistem, în Uniunea Europeană. În ceea ce privește securitizarea, știm că Uniunea Europeană este foarte diferită de SUA, mai ales în ceea ce privește piețele de capital. În Europa există o piață foarte mare a acestor uh, bunuri și sunt obligațiunile spre... Adică, ceea ce sunt diferite de securitizări. Nu cred că STS va veni și va înlocui piața obligațiunilor, care este foarte populară în rândul investitorilor și în rândul băncilor. STS nu va înlocui, deci, aceste obligațiuni. Eu cred că echilibrul este un pic uh, uh nu este tocmai, uh, nu avem tocmai un echilibru aici, suntem un pic părtinitori față de, față de, față de um, ofertă. Ar fi trebuit să creăm un cadru mai bun pentru acest gen de produse, un cadru mai eficient. Pe de altă parte, eu cred că acest gen de instrument, acest gen de piață, nu s-ar bucura de multă popularitate în rândul băncilor și al operatorilor de pe piață. Trebuie să înțelegem costurile conexe creării, culegerii informații, monitorizării activelor. Costurile ar fi mult prea mari. Deci mă tem că această piață pur și simplu nu ar fi interesantă pentru bănci. Așadar, aș dori să repet un lucru. E păcat că depunem atât de multe eforturi ca să realizăm, ca să lucrăm pe această propunere. Și eu mă tem că nu va avea niciun rost. Această propunere nu le oferă IMM-urile lucrurile care au ele nevoie cu adevărat. Noi, le mulțu- noi mulțumim raportorului, mai ales în ceea ce privește retenția de 20%. Noi credem că este o idee foarte bună. Iar apoi, în ceea ce privește securitizarea sintetică, și noi am dorit să se interzică complet acest instrument în cadrul STS, pentru că utilizarea produselor derivate nu ar corespunde definiției de securitizare simplă, transparentă și standardizată. Mulțumesc, Marco. Ajungem la punctul 5 și apoi facem uh, ultima tură de lor de cuvânt. Acum îi dau cuvântul raportorului Pablo Bidegain. Pablo, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi vorbi în spaniolă. Cred că suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană trebuie să facă progrese în uh, ceea ce privește planul său de a deveni adevărată Uniune a piețelor de capital. Libera circulație a capitalului reprezintă unul dintre principiile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană. În opinia mea, această uniune de capital se bazează pe două principii. În primul rând, piețele financiare să fie mai integrate și mai deschise și, în același timp, trebuie să fie mai competitive și mai eficiente. Fără îndoială, acest lucru va fi în beneficiul tuturor, mai ales în beneficiul IMM-urilor. Anumiți colegi au spus că au semne de întrebare în ceea ce privește raportul meu, sunt dispus să discutăm, să găsim posibile soluții, tocmai în așa fel încât IMM-urile să aibă de câștigat. Colegul meu raportorul de la securitizare a spus că trebuie să învățăm anumite lucruri de pe urma crizei. Sunt perfect de acord, dar în același timp trebuie să fim realiști. Trebuie să fim conștienți de faptul că criza financiară a avut loc între 2007 și 2008 sau uh, cel puțin până în acest punct, piața respectivă s-a, instrumentele financiare s-a comportat destul de bine până în momentul crizei. Și a avut o creștere constantă. Și încă un lucru important, în timpul crizei, aceste produse au avut rezultate destul de bune. Ele au uh, generat pierderi destul de mici. Încă un lucru important este că tocmai aceste produse au o reputație. Și încrederea în aceste produse a scăzut datorită faptul că anumite persoane au abuzat de ele în alte locuri în lume, mai ales în Statele Unite ale Americii. Paul Tang s-a referit și la stabilitatea financiară. Este esențial să nu uităm de acest lucru. Nu putem să repetăm greșelile trecutului și să punem în pericol stabilitatea financiară. Trebuie să ținem seama de acest lucru în momentul în care lucrăm pe ambele rapoarte. Însă, în același timp, noi trebuie să contribuim la creșterea durabilă în Uniunea Europeană. Deci, acestea ar trebui să fie prioritățile în opinia mea. Stabilitatea financiară și creșterea economică. În acest scop, este esențial să diversificăm uh, sursele de finanțare. Prin Uniunea Piețelor de Capital, eu nu am nicio îndoială că ar trebui să creăm mai multe oportunități pentru investitori, să conectăm uh, finanțarea cu economia reală, încurajând astfel un sistem financiar mai solid, un sistem financiar mai rezistent. Creând o piață comună de înaltă calitate, va contribui la atingerea acestor obiective și ne va permite ca piețele financiare să se dezvolte în întreaga Uniune Europeană mult mai bine. De asemenea, trebuie să diversi... ne va ajuta să diversificăm sursele de investiții și să deblocăm capitalul care la ora actuală nu este utilizat Astfel vom face ca firmelor să le fie mai ușor, mai ales IMM-urilor să le fie mai ușor și de asemenea și uh, gospodărilor să le fie mai ușor să obțină credite. Care ar fi propunerile mele? În primul rând, eu propun un lucru. Să schimbăm ierarhia o ierarhie bine, bine făcută este o cheie a succesului în acest uh, domeniu. Propunerea Comisiei și propunerea Consiliului conțin ambele pași importanți în uh, direcția cea bună. Trebuie să determinăm uh, în mod corect care sunt cerințele de capital. Însă eu uh, cred că dacă ștergem uh, elementul care se bazează pe ratinguri externe, ne-ar ajuta și ne-ar ajuta să ajungem la o mai mare convergență între statele membre. Această propunere se lănează și cu propunerea Ban Băncii Centrale Europene. Uniunea piețelor de capital nu trebuie să fie considerată o uniune concentrată doar pe mari, doar pe marile firme, doar pe mari concurenți. Ba din potrivă, ea trebuie să aducă beneficii mai ales IMM-urilor, care sunt motorul creșterii economiei și motorul uh, creării de locuri de muncă în Europa. IMM-urile trebuie să aibă mai multe opțiuni ca să se poată ca să se poată finanța. Este esențial ele trebuie să aibă acces la capital. Până acum ele au fost uh, dependente de mica filială bancară din cartier, însă trebuie să avem o altă abordare. PMM-urile trebuie să se poată integra într-o piață a creșterii și, de asemenea, trebuie să poată beneficia de pe urma investițiilor care nu vin doar din Uniunea Europeană, ci și din alte țări. În acest sens, fără îndoială, în opinia mea, Uniunea Piețelor de Capital va fi o mare oportunitate tocmai pentru IMM-uri. De aceea, aștept sugestiile colegilor cu mare nerăbdare. Atât doream să vă spun. Dacă aveți comentarii sau sugestii, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Pablo. Să trecem direct la raportori. În primul rând îi dau cuvântul raportorului de la SND, Ionas Fernandez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că aici dezbatem două rapoarte care ar trebui să aibă un, clar, un impact clar asupra redresării economiei europene. În primul rând, politica monetară a BCE trebuie să fie bine transpusă în practică și astfel trebuie să îmbunătățim uh, funcționarea pieței. Îl felicit pe Pablo Zalba pentru raportul său. Într-adevăr, pune punctul pe I, unde ar trebui să facem reforme. Înainte de a intra în detalii, eu aș dori să spun că orice revizie a cerințelor de capital, care ar putea fi acceptabilă de către grupul nostru pentru STS, se leagă în mod direct de rezultatul negocierilor pe marginea raportului Paul Tang. Deci noi încercăm să vedem care sunt cerințele de capital aici, dar cum rămâne cu evoluția negocierilor. pe marginea securitizărilor. Deci, toate aceste rezultate pentru grupul nostru, toate aceste rezultate grupul nostru le va lua împreună. Vom defini um, cerințele capital pentru securitizări în funcție de rezultatele de la STS și raportului Poltang. În plus, Grupul meu consideră că agențiile de rating nu ar trebui să fie reintroduse în regulament. Am învățat acest lucru din ultima criză. Trebuie să evităm un amestec de ratinguri din partea mai multor agenții. De aceea Nu este o idee bună să reintroducem agențiile de rating aici. De aceea suntem de acord cu raportorul pe, acest, pe această temă. Avem încredere în faptul că există măsuri alternative ca să măsurăm așa cum trebuie informațiile de care avem nevoie. Asemenea, propunerea raportului este aceea ca metoda internă să crească în ierarhie. 80% ar trebui să fie uh, proporția acestei metode interne, deoarece organismele au informații mult mai bune despre creditele respective, informații interne mult mai bune. Grupul S și D are îndoiel cu privire la securitizările sintetice. Paul Tang a explicat deja acest lucru. Propunerea comisiei se pare că crește piața pentru acestea. În situațiile în care există anumite condiții. Raportorul însă extinde utilizarea acestor instrumente în situațiile în care se creează un, un cont în numele inițiatorului. Pentru securitizările sintetice, condițiile mai uh, ușoare. Noi nu credem că este chiar adecvat. Trebuie să vedem cum evoluează negocierile, uh, după cum uh, spunea și uh, Tang. Iar în ceea ce privește cerințele de capital pentru securitizări, pentru împrumuturile la IMM-urilor, scăderea de la 80 la 60, securitizările ABCP, deci noi, cu privire la aceste aspecte, considerăm că sunt... Uh, nu ar trebui să reducem, ar trebui să creștem cerințele în așa fel încât împrumuturile acestea să fie pentru IMM-uri, cu adevărat, nu pentru alte firme. Considerăm că acest raport urmează o linie foarte apropiată de a raportului Paul Tang și în urma negocierilor sperăm să ajungem la un rezultat satisfăcător. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să respectăm uh, timpul. Trecem la ECR. Sed Kamal are cuvântul, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Să vorbesc în nume propriu de această dată. Însă, evident, voi reflecta și poziția grupului în același timp. În primul rând, mulțumim lui Pablo pentru cele făcute. A menționat câteva aspecte importante în raportul său. În primul rând, ierarhizarea metodelor. Vedem logica acestui demers în rearanjarea ierarhiei și apoi în ajustarea modelelor interne, sprijinim ideea de simplificare și simplitate, însă dată fiind chestiunea de fond, ne putem întreba dacă vreodată vom putea ajunge la simplificarea pe care și-o doresc unii, gândindu-ne cât de complex este produsul. Apoi, în ceea ce privește agențiile de rating, recunoaștem uh, legitimitatea argumentelor uh, menționate de raportor, însă anumiți participanți și-au exprimat îngrijorarea. Știu că cei care lucrează în domeniul împrumuturilor auto spuneau că și cu modificările de rigoare vor suferi pentru că nu pot folosi această metodă externă. Este un lucru care va trebui să fie discutat ulterior, dacă vrem să vedem ce metodologie internă s-ar putea utiliza în acest caz. Pentru că altfel costurile vor crește foarte mult pentru ei și nu o să-și mai poată desfășura activitatea. Apoi, vorbitorul se întrerupe, modificările abordării bazate pe rating intern. Salutăm metoda pro- propusă, care folosește inclusiv date de proxy, însă trebuie să existe această coerență între ratele folosite în Europa și în Statele Unite. Considerăm, prin urmare, că este necesar ca aceste linii directoare să fie foarte clare și să spună exact despre ce este vorba. De asemenea, e nevoie să știe foarte bine ce uh, lucruri sunt vizate și în ce măsură. Apoi, abordarea standardizată. Mă uit la noul articol 258a, unde autoritățile competente pot împiedica recursuri la abordarea standardizată pentru valori de mare risc încă o dată, să nu uităm ce înseamnă STS. E important să nu forțăm instrumente complexe în acest domeniu și să nu permitem sectorului să ne deruteze. Salutăm, prin urmare, recunoașterea faptului că, într-adevăr, o să existe produse complexe, ne STS. Însă, trebuie să ne gândim aici pe termen lung. Și aici domnii Tang și Pablo vor trebui să, să discute acest uh, capitol. Cum vom proceda pe termen lung cu STS și ne-STS? Mulțumim foarte mult. Trecem la liberali. Michael Toiro. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. S-au spus deja multe. Aș vrea să-i mulțumesc și eu raportorului foarte mult pentru raportul său din uh, ce ne spune Peter Iesec. Uh, suntem îngrijorați că la întregul pachet de securitizare uh, s-ar putea să aruncăm bebelușul cu apa din copaie. Am văzut că securitizarea uh, mai ales în Statele Unite, a fost um, foarte importantă, însă în Europa nu toate titlurile au fost uh, negative, chiar au existat o serie întreagă de produse securitizate care nu au, care n-au fost problematice, care au fost sigure. Uh, și mai ales la um, certificatele garantate cu active, este important ce se, ce se securitizează. Riscul trebuie să fie uh, gestionat în așa fel încât să uh, ne îndeplinim obiectivul de redresare a pieței de securitizare. Am discutat cu unii actori uh, interesați și încercăm să vedem unde am putea să intervenim uh, și să depunem amendamente. Noi considerăm că nu ar trebui să existe o diferență prea mare între cover bonds și um, ABS-uri. De asemenea, modificarea lui Pablo Zalba a propunerii comisiei de um, creare de listă între ERBA și STS um, și eliminarea ratingurilor din uh, ratingul de țară. Nu știm dacă este cea mai bună metodă, pentru că mai ales ABCP-urile ar fi afectate în mod negativ de asta. Uh, și tocmai de aceea până acum nici Comisia, nici ESMA nu au venit cu o soluție. Noi am vrea ca ABCP-urile să fie și în continuare posibile uh, pentru că economia reală depinde de ele în mod semnificativ în Europa. Este vorba de securitizarea unor uh, credite auto, uh, programe de leasing, leasing, o serie întreagă de lucruri care uh, afectează IMM-urile și dacă acest tip de finanțare bazată pe securitizare ar dispărea, piața, um, economia reală ar fi afectată. Nu considerăm că aceste ABCP-uri ar comporta foarte multe riscuri, pentru că, până la urmă, garanțiile sunt din economia reală și aici nu am văzut probleme în timpul crizei financiare. Cred că ar trebui să analizăm mai îndeaproape pentru a vedea cum putem să evităm la prevederile propuse uh, Uh, ca aceste uh, titluri comerciale să uh, fie afectate. Iar abordarea bazată pe evaluarea internă trebuie să poată continua și în viitor. În acest sens vor merge, vor merge amendamentele noastre, însă Direcția Generală de a relansa piața securitizării și de a crea o reglementare uh, Um, adecvată ni se pare una foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc, Michael! Și acum grupul GUE. Văd că înlocuiți pe toată lumea. Deci uh, îi dau cuvântul lui Fabio De Masi. Uh, Mulțumesc! Îi mulțumim lui Pablo Zalba pentru propunere. Am explicat poziția noastră generală ceea ce privește securitizarea și securizarea. Spre deosebire de Pablo, noi nu considerăm că există dovezi clare care să indice o corelație între aceste uh, tehnici de finanțare și finanțarea pentru IMM-uri. Raport, rapoartele BCE sunt citate aici, însă, după cum spunea și Michael, fără asta n-am fi asistat la problemele actuale din Europa, când a început uh, criza în Statele Unite pe această piață, țări ca Franța erau pe cale a liberaliza cadrul juridic ce reglementa acest tip de activități. Dacă m-am fi așteptat un an sau doi, am fi avut aceleași probleme și noi, în Europa. Cred că scopul real al acestei propuneri este ca băncile să poată scăpa de activele toxice au făcut, au început să o facă, problema e cum se procedează. Nu credem că dacă transferi această povară pe umerii restului societății, sectorul bancar devine mai stabil. Am, pe lângă asta, trei comentarii. Cred că raportorul a luat o decizie negativă, modificând o propunere a comisiei sprijinind, revine vorbitorul, ă, prioritizarea ratingului intern în fața metodei standard. Credem că acest lucru ar presupune acordarea unei categorii de risc diferite acelui tip de active, apoi scăderea cerințelor minime pentru aplicarea procedurii de rating intern în conformitate cu propunerea comisiei, minimul ar fi 95% din suma expusă, însă raportorul propune o scădere la 85% și apoi raportorul nu acceptă propunerea Comisiei de reducere la 10%. Noi credem că ar trebui să fie peste, însă una peste alta vă mulțumim pentru propuneri și sperăm că avem, să avem o discuție constructivă. De la vers nu văd pe mine. Sven, în acest caz nu locuiești pe Molly. Atunci îi dau cuvântul lui Marco Ali. Mulțumesc, domnule președinte, foarte repede. În primul rând, câteva chestiuni generale de ordin politic. În grupul nostru există o poziție serioasă în propunerea împotriva propunerii comisiei și a raportorului. Nu credem că ajută IMM-urile în niciun fel. Însă, în mod paradoxal, există risc serios de a cauza un șoc sistemic sau o nouă bulă imobiliară. Operatorii financiari, se doresc să genereze profit în condiții de transparență minimă. Însă, când e vorba de economia reală, avem îndoieli serioase privind deficiența acestor metode, pentru că riscurile sistemice sunt uriașe în acest caz. Noi am prefera ca pe plan politic să încercăm să reducem riscurile sistemice. Și astăzi, sigur, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe acest aspect, reducerea riscurilor din sistem și nu asta facem. Trebuie să ne uităm la separarea băncilor, la planuri publice de investiții menite a sprijini cererea. Însă astfel de subiecte par a fi tabu. Trebuie să vedem cât mai continuă lucrurile, pentru că soluțiile propuse în prezent categoric nu dau roade. Bine, dau roade pentru bănci și pentru operatorii financiari, dar atât în ceea ce spunea, în, în legătură cu ce spunea Pablo, avem câteva critici. În primul rând, diluarea cerințelor prudențiale, apoi includerea sinteticelor, produse derivate, swap-uri pe rata dobânzilor, nu vedem care ar fi avantajele pentru economia reală. se dă apoi foarte multă autoritate operatorilor financiari și asta ar crește riscul sistemic. E un joc pentru cei din finanțe, însă nu ajută economia reală. Apoi, în eh, pregătirea acestor produse se poate proceda așa cum crede fiecare de cuvință. Ratingurile interne, de asemenea, nu presupun transparență. e nevoie de o propunere serioasă care să recontextualizeze activitatea agențiilor de rating, să ne asigurăm că sunt imparțiale într-adevăr. Dacă băncile pot certifica, nu o să mai, n-o să mai însemne nimic acest lucru. Efectul de pârghie apoi va fi limitat, pentru că dacă lași un, atât de multă flexibilitate, se creează probleme sistemice. prin definiție, aceste propuneri vor crea produse complexe. În nicio, sub nicio formă se poate vorbi de simplificare și transparență. De aceea suntem împotriva propunerii. Vorbeați de STS, da. Dar ce e camuflat aici e o propunere care nu e de simplificare, transparență și standardizare, ci e vorba de opacitate și complexitate. Suntem împotriva propunerii, însă suntem gata să venim cu contrapropuneri. Mulțumesc că nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Aba da! Mă, mă uit în jur și Nina Gill, ultima pe listă, apoi Paul și Pablo. Doream uh, să-l felicit pe Paul pentru proiectul de raport. Cred că e un raport ambițios care, într-adevăr, uh, atinge un echilibru între revitalizarea produselor de securitizare și sper că acest lucru va stimula economia reală, însă cred că în același timp uh, include și garanții de stabilitate financiară și încearcă de asemenea să rezolvă problema asimetriilor pe plan informațional. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și esențial în acest sens e să avem o evaluare de ansamblu, să vedem care e profilul de risc, despre ce produse e vorba și să vedem unde se transferă aceste active. În același timp, trebuie să știm cine investește în aceste produse. Până acum, lucrurile nu au fost foarte clare, erau ascunse acolo undeva într-o cutie neagră. Dar dacă vrem ca STS-urile să fie mai sigure, și nu vrem noi bule sau riscuri excesive, trebuie să asigurăm transparența întregului trafic valori mobiliare. În plus de transparență, după cum spunea raportorul, este o cerință sine qua non în schimbul unei cooperări mai bune în materie de cerințe de capital. Cred că o bază de date europeană pentru securitizare ar ajuta, într-adevăr, Însă să nu uităm că e important să procedăm corect. Și încă un comentariu aici. Vrem să atragem bani pentru economia, în economia europeană. Acesta este motivul principal, însă proiectul de text pare să îngreuneze lucrurile pentru investitorii din afara Uniunii Europene. Și ar vrea să, să aflu ce părere are Paul uh, din, uh, de, despre acest lucru, pentru că cred că e un obstacol serios. Apoi, dacă vrem ca baza de date să funcționeze, e important să fie gestionată independent, să fie neutră și să fie non-profit. Nu știu ce rol uh, ar juca ESMA, eventual ca membru în uh, Consiliul de Administrație, dar nu ca autoritate tutelară. Și încă o dată mulțumim raportorului. Mulțumim, Nina, pentru concluzii. Mai întâi Poltang și apoi Pablo Zălbabi de Gain. Paul. Mulțumesc. Uh, uh thank everyone for the Mulțumesc pentru discuție. Cred că într-adevăr s-au ridicat multe chestiuni, însă văd că există un acord larg. E nevoie de transparență, e nevoie de responsabilizare Și apoi era o serie de îngrijorări referitor la stabilitatea financiară. Se vorbea de risc sistemic și trebuie să rezolvăm și această problemă. Sigur, diferă punctele de vedere între noi, însă în linii generale, în principiu, suntem de acord. Sunt apoi uh, chestiuni pe care Trebuie să le clarificăm cum putem asigura funcționarea mai proporțională acestei transparențe și apoi Nina spunea cum includem uh, țările terțe, pentru că Într-adevăr, eticheta STS nu funcționează în afara Europei. Cum o putem păstra fără a exclude, într-adevăr, țările terțe? Însă Trebuie, trebuie să vedem cum am putea soluționa problema. După această discuție, însă, aștept cu nerăbdare să văd cum vor evolua discuțiile între noi pe viitor. Uh, văd aici o abordare critică, dar în același timp constructivă și cred că e un bun început. Mulțumim foarte mult și, în încheiere, Pablo. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor toate contribuțiile au fost constructive. O să fac câteva comentarii. Domnul Jonas Fernandez spunea că fără îndoială trebuie să îmbunătățim spunerea în realitatea politicii monetare. Sunt complet de acord și fără îndeală aceste două rapoarte merg în această direcție. Ele contribuie la îmbunătățirea transpunerii uh, politicii monetare în realitate. Bineînțeles, uh, Domnul de acoperire al uh, directivei nu este doar zona euro, ci întreaga Uniune Europeană. Piețele financiare integrate vor avea de câștigat. Tot domnul Fernandez spunea că se face legătura dintre acest raport și raportul domnului Tang. Suntem de acord cu toții pe acest punct. Vreau să subliniez faptul că noi cooperăm îndeaproape cu domnul Tang. De aceea aș dori să-i mulțumesc domnului Tang pentru colaborare. Ne-a spus că ar trebui să îmbunătățim cerințele de capital în ce privește IMM-urile. Sunt de acord cu domnul uh, Fernandez, dacă există anumite divergențe, sunt sigur că putem uh, găsi compromisuri. Domnul Kamal, Înțeleg scepticismul său în ceea ce privește ierarhiile, însă sunt sigur că în urma analizării unor compromisuri vom putea ajunge la un acord satisfăcător. Sunt de acord că trebuie să scădem și complexitățile și legăturile și înțeleg, bineînțeles, că legăturile cu celălalt raport sunt foarte importante. Domnului Toirer de la Liberal îi spun că sunt uh, de acord cu evaluarea sa vis-a-vis -vis de comportarea acestor produse în timpul crizei. Din nefericire, lipsa de încredere încă persistă față de aceste produse și munca noastră este așadar mai dificilă. Tocmai trebuie să avem o, un efort pedagogic, tocmai pentru a separa tocmai pentru a îmbunătăți reputația acestor produse. Colegul spune că agențiile de rating, aceste produse, să nu aibă un impact negativ asupra economiei reale. Sunt complet de acord. Domnul de Masi, de la GUE a făcut anumite comentarii și, într-adevăr, trebuie să fim conștienți, trebuie să evaluăm situația corect, trebuie să ajungem la un compromis împreună, mai ales cu privire la rolul agențiilor de rating. Înțeleg comentariile sale critice cu privire la ratingul intern. În ce privește scăderea cerințelor minime, obiectivul acesta este să îmbunătățim finanțarea IMM-urilor, dar, într-adevăr, ar putea să fie îndoieli, oare chiar aceasta este calea cea bună de urmat, dar eu sunt deschis la discuții și la dialog. Putem discuta. Domnul Vali a spus că această măsură nu va ajuta IMM-urile. Eu sper că totuși le va ajuta. Eu cred că toți avem acest obiectiv. Dacă dumneavoastră aveți însă alte propuneri care considerați că vor îmbunătăți propunerea și le vor ajuta pe IMM-uri, bineînțeles, noi suntem dispuși să vă ascultăm. Vă mulțumesc! Uh, uh, Mulțumim! Nu-mi rămâne decât să anunț că pe 20 iulie avem termenul de punere a amendamentelor pentru STS, raportul TANG, 22 iulie, ora 12, pentru raportul domnului Pablo Gain. Votul la Econ în toamnă și la finele anului votul în plen, luăm o scurtă pauză pentru a permite colegilor de la Ample, după care începem ședința comună. Mulțumesc!